Colegii, buon pomeriggio, cominciamo quest'ultima... Bună ziua, dragi colegi! Haideți să începem uh, această ședință a Comisiei Crim. Înainte de a trece la vot, vă rog să adoptăm ordinea de zi, așa cum a fost ea um, transmisă. Dacă nu aveți obiecții, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Acum adoptăm procesul verbal al ședinței de pe 9 septembrie aveți obiecții? Nu? Atunci uh, considerăm uh, adoptat și acest proces verbal. Să nu, uh, această ședință noastră este transmisă în direct pe site-ul web al Parlamentului și astăzi votăm raportul final al comisiei noastre. Raportorul, domnul Iacolino, și-a prezentat proiectul de raport pe 18 iunie și, în urma acestei prezentări, diversi colegi, diversi membri ai comisiei au depus 392 uh, de amendamente. Raportor, raportorul din umbră, coordonatorii și ceilalți colegi care au depus aceste amendamente au luat uh, parte la o muncă foarte intensă de analiză, de negocieri pentru um, a ajunge la un rezultat sprijinit de cât mai mulți colegi. Secretariatul ne-a sprijinit foarte mult și în urma acestor uh, eforturi uh, s-au produs 24 de compromisuri uh, pe care le vom vota. Domnul deputat Iacolino a cerut cuvântul, așa că dau acum cuvântul domnului raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva precizări doar. Pe lista de vot, amendamentele 127 și 195, raportorul pune plus în loc de minus, deci la 127 și 195 plus. Apoi, la compromisul 2. După spălarea de bani, includem respectând principiile solidarității și subsidiarității. Și la compromisul 6 avem respecta, scrie deja respectând principiul proporționalității și adăugăm sau sugerez să adăugăm uh, respectând și principiul subsidiarității. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule Iacolino numai puțin. Deci, uh, domnul Iacolino revine, subsidiaritate și proporționalitate, nu solidaritate. Uh, doamna președinte, de ce să nu fim și solidari? în uh, activitatea noastră de importantă. Interesul este mare. Vă rog să pregătiți cardul de vot. Are toată lumea cartela de vot? Atunci trecem la vot. Votăm compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 98. S-a deschis votul. S-a închis votul? Se respinge. Votăm acum amendamentul 99. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Nu. Rectificare, spune doamna președinte. Numai puțin. Allora, mi segnala il segretariato. Secretariatul îmi spune că uh, avem prea multe voturi din partea PPE-ului. Trei voturi în plus de la PPE. Cine sunt cei trei colegi în plus? Votăm compromisul 2. Doresc să vă amintesc, vă amintesc că avem un vot separat. Acum uh, votăm totalitatea compromisului și apoi trecem la voturile pe părți, voturile separate. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă prima parte. Acum trecem la priorități. Prioritatea 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. A votat toată lumea? Se adoptă. Prioritatea nouă acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum prioritatea 10. S-a Deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum prioritatea 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum prioritatea 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum ultima prioritate, prioritatea 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 100. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și votăm amendamentul 103. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 104. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Deci, amendamentul 107 a fost retras. Votăm amendamentul 105. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 108. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 111. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 112. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 113. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la compromisul 23. Avem trei voturi separate. Il primo, il primo split vote dall'inizio del compromesso fino până la uh, Law Enforcement Agencies and NGOs. Deci acest prim, uh, această primă parte, s-a deschis votul pentru această primă parte. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, a doua parte, de la calls on the commission până la unaccompanied minors. Um, ehm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și a treia parte din acest compromis, de la calls on the commission and the member states până la sfârșit. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm amendamentul 118. S-a deschis votul. S-a închis votul. Votăm amendamentul 121. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 122. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 123. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votăm amendamentul 369. S-a deschis votul. 369. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 127 și apoi vom vota amendamentul 128, dar secretariatul îmi spune că cele două amendamente sunt compatibile. Deci, votăm amendamentul 127. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 128. S-a deschis votul. 128. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 129. Acum vot pe părți. De la început până la trade unions. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și restul, acum, restul amendamentului, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 130. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 204. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Votăm acum amendamentul 138. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 139. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 141. Să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 142. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 144. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 145. S-a deschis votul. S-a închis votul. L'emendamento è stato... Se respinge. Doamna Macovei, mai puțin. Allora, noi procediamo con il voto. Continuăm cu votul. Trecem la amendamentul 145. Nu, 146. 146. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendul, amendamentul 147. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 148. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 149 și 187, amendamente identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu funcționează sistemul? Repetăm votul pentru amendamentele 149 și 187, amendamente identice. S-a deschis votul. S-a închis votul? Se adoptă. Votăm acum amendamentul 188. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 150. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 151. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 152. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 153. S-a deschis votul. S-a închis votul. Numai puțin. Nu au votat toată lumea. Putem repeta votul, dar oricum se respinge cu o majoritate foarte mare, 29 de voturi împotrivă. Deci se respinge oricum. Pongo adesso in votazione. Votăm acum amendamentul 154. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum votăm amendamentul 155. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 156. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 157. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 158, aici avem un vot pe părți. De la început până la Mafia Type Assets. Deci, iată, prima parte, s-a deschis votul pentru această primă parte. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm partea a doua, de la such as până la sfârșit. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 159. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 160. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 161. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 162. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 163. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 164. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 167. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 168. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 169 a fost retras. Trecem la amendamentul 170. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 171. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Pongo adesso in votazione l'emendamento 1. Amendamentul 173. Se deschide votul. S-a închis votul. Repetăm votul. Amendamentul 173. S-a deschis votul. Nu funcționează consola de vot. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 335. Se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 175. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Trecem la compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 182. 182. 182. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 183. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 184. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 185. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 189. 189. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amen, amendament oral. Uh, există obiecții? Nu. Putem să trecem la vot pe acest amendament oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 190. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 191. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la amendamentul 193, pentru că 192 era identic. Vot pe părți, în două părți, de la început până la at least nationally. Supunem la vot prima parte, așadar. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Respinsă prima parte partea a doua, de la in addition până la sfârșit. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge și a doua parte. Supunem la vot acum amendamentul 194. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Amendamentul 195, 195, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 196. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 197. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amend amendamentul 198. 198. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 200. 200. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 201. 201. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 202. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 203. S-a deschis votul. Votul este închis. Respins. Amendamentul 205. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins și acesta. Amendamentul 206. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 207. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 208. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 210, 210. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la amendamentul 213, 213. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 214, amendamentul 214, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 215. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 216. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 217. 217. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 218. Pen... S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Supunem votului amendamentul 219. S-a deschis votul? S-a închis votul? Se adoptă. Amendamentul 220. 220. S-a deschis votul. S-a închis votul? A fost respins. Amendamentul 221. S-a deschis votul? S-a închis votul. Respins. Amendamentul 222. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 223. S-a deschis votul. S-a închis votul. a fost respins. Trecem la compromisul 10, pe care îl supun, la vot, îl supun votului. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 226. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 227. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 228. S-a deschis votul. Din nou nu funcționează consola? Acum da. S-a închis votul. Respins. Trecem la compromisul, la amendamentul 229. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu, încă nu. Rămâne deschis votul. Închidem votul acum. Se adoptă. Trecem la compromisul 11 supus votului acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 234, pe care supunem votului acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 235, vot pe părți prima parte de la considers that până la cooperation between them. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua de la including in cases până la is inadequate. Se supune votului. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 236 și acesta pe părți. Prima parte, de la recommends that până la criminal activities. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă se supune la vot a doua parte, de la Including By până la Common Action Plan. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cu diferență de un vot. Pun, supunem votului acum compromisul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 374. Trei, șapte, patru. Ok. Ce 374, emendamentul 374. Amendamentul 374, vot pe părți, destul de complex. Prima parte, de la Expresses Concern până la For Criminal Organizations. S-a deschis votul. pare că nu funcționează traducerea în franceză. Acum da? S-a închis votul, se adoptă. Să punem votului partea a doua, de la have a particularly negative până la those mentioned above. S-a deschis votul pe această a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Partea a doua a fost respinsă. Trecem la amendamentul 238, dar sărim peste prima parte, care este caducă, și trecem direct la partea a doua a amendamentului, tre- amendamentului 238. Deci partea a doua, 238. S-a deschis votul, s-a închis votul. A fost respinsă această parte a doua. Amendamentul 239 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la compromisul 24. 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 241. S-a deschis votul pe amendamentul 241. S-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot amendamentul 242. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 13. S-a deschis votul. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la amenantul 246. Votul s-a deschis. Votul e chiuso. Votul s-a închis. următoarele trei amendamente, 247, 248, 249, le vom vota în bloc pentru că sunt identice. Votul e deschis la aceste trei amendamente. Votul e închis. Sunt respinse. 19 la 19, prin urmare, se resping. Trecem la 250. Votul e deschis. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 251. Se deschide votul. Votul închis. Respins. Trecem la 252. Votul e deschis. Votul e închis. Adoptat. Trecem la 254. Votul e deschis. S-a închis votul. Nu. Haideți să reluăm. 254 este amendamentul pe care îl votăm. Votul e deschis. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la amendamentul de compromis 14. Votul e deschis. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la amendamentul 258. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la 259. Votul e deschis. Votul închis. Adoptat. 260 a fost retras. Trecem la 261. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la 262. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la 263. Aici e un vot pe părți. Prima parte, tot textul fără Financial and Criminal. Deci supunem la vot această prima parte. Votul e deschis. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la cea de-a doua parte cu cuvintele Financial and Criminal. S-a deschis votul. Votul e închis. Respins. Trecem la 264. Nu e caduc. Trecem la 265. Votul e deschis. S-a închis votul. Respins. 266 a fost retras. Trecem la 267. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la 268. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 269. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la 270. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la 275. 275, așadar. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la 276. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 277. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Dobbiamo tornare a votare un emendamento... Trebuie să votăm amendamentul 271. Am sărit peste acesta. Așadar, 271. S-a deschis votul. 271. S-a închis votul. Respins. Allora, passiamo adesso alla, alla votazione dell'emendamento 2. Votăm așadar acum amendamentul 272. 272. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 273. Votul e deschis. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la 274. Votul e deschis. S-a închis votul. Respins. Continuăm, votasem până la 277 și continuăm așadar de la 278. Votul e deschis. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la 279. Să deschizi votul. S-a închis votul. Adoptat. 280. Să deschizi votul. S-a închis votul. Adoptat. Votăm acum amendamentul 281. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la 281. S-a deschis votul. 282 se corectează, doamna președinte. 282 votăm acum. Votul e deschis. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 283. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. Trecem la amendamentul 286. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Votăm acum amendamentul 287. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Votăm acum amendamentul 288. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la amendamentul 289. S-a deschis votul. S-a închis votul. Trecem la amendamentul de compromis 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la amendamentul 294. S-a deschis votul. S-a închis votul. existat o mică problemă cu afișajul secretariatului. Trebuie să repetăm votul referitor la 294. Votul e deschis. Ați votat cu toții? Da. S-a închis votul. Da, e în regulă? Da. Adoptat. Trecem la amendamentul 296. Votul e deschis. S-a închis votul. Respins. Votăm acum amendamentul 297. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la amendamentul 298. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la 299. Votul e deschis. S-a închis votul. Respins. Trecem la amendamentul 300. Votul e deschis. S-a închis votul. Respins. Trecem la amendamentul 303. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la amendamentul 304. S-a deschis votul referitor la amendamentul 304. S-a închis votul. Adoptat. Trecem acum la amendamentul 305. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 306. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Votăm în continuare două amendamente în bloc, 307 și 308. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem acum la amendamentul 310. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem acum la 311. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la amendamentul 312. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la 313. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la 314. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la amendamentul de compromis 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la amendamentul 320. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la amendamentul 321. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se pare că există probleme. Allora io ripeto questo. Repetăm acest vot, dar secretariatul vă amintește că trebuie să votați imediat ce se deschide votul. Deci votăm amendamentul 321. S-a deschis votul. 321. 320 a fost respins. S-a închis votul la 321. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 322. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 323. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 326. S-a deschis votul amendamentului 326. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 327 și 328 sunt identice. Le votăm împreună. S-a deschis votul pentru amendamentele 327 și 328. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 329. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 330. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 331. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 332. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Votăm acum amendamentul 333. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 334. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum compromisul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 340. S-a deschis votul amendamentului 340. S-a închis votul. Să respinge. Votăm amendamentul 341. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 342. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Se zâmbește în uh, PPE. Votăm acum amendamentul 343. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 344. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 345. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentele identice 346 și 347. Le votăm acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 351. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 352 a fost retras. Votăm acum amendamentul 353. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respingem. Votăm acum amendamentul 354. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentele 355. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 356. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 357. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 367. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, la amendamentul 368 avem un vot pe părți, prima parte, de la Calls on the Commission până la Wildlife Trafficking. Votăm această prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte, de la Highlighting Clear până la plants and trees into the Union. Votăm acum această a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 375. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 385. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 386. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 388. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 389. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum avem un amendament oral, dacă nu sunt obiecții. Votăm deci acest amendament oral. Aveți textul lui pe foaie. Să deschis votul. S-a închis votul. Trebuie să repetăm votul, dar avem prea mulți colegi din PPE care votează. Deci prea mulți colegi de la PPE în sală. Repetăm votul. S-a deschis votul pentru acest amendament oral. S-a închis votul. Se adoptă. Putem trece mai departe. Avem amendamentul 390. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 391 a fost retras. 392. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Um, trecem uh, la um, la referiri. Amendamentul 1 se adoptă, amendamentul 2 s-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 3 a fost retras, amendamentul 4 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Acum avem un alt amendament oral, dacă nu sunt obiecții. Îl votăm atunci. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 3. Obiecții nu sunt? Atunci votăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral 4. Obiecții? Nu? Atunci trecem la vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 5. Obiecții? Nu sunt. Votăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul nou Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 10. Să deschis votul. prego, è la quarta volta che ripetiamo un voto. Vă rog, e patra oară când repetăm un vot și nici nu mergem foarte repede, așa că vă rog frumos să fiți atenți. Știu că avem multe voturi, dar vă rog să fiți atenți. Uh, Emendamento 10. Amendamentul 10. 9 l'avevamo votato, ripetiamo il 9. Ripetiamo il... Repetăm votul pentru amendamentul 9. Să a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă? Nu, se respinge. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 12 și 13 sunt identice. Le votăm împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. Trecem la compromisul 18. Nu, scuze. Mai întâi votăm amendamentul 14. S-a deschis votul pentru amendamentul 14. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la compromisul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 19. S-a deschis votul pentru amendamentul 19. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum compromisul 19. S-a deschis votul pentru acest compromis 19. S-a închis votul. Se adoptă. Trec amendamentul 24. S-a deschis votul pentru amendamentul 24. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la compromisul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 33. S-a deschis votul pentru acest amendament. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 34. Să deschis votul. Să a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 37 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum două amendamente. Nu, mai întâi amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votăm cele două amendamente identice, respectiv 39 și 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. Trecem la votarea amendamentului 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 52. S-a deschis votul. S-a închis votul? Se adoptă? Trecem acum la amendamentul 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă? Votăm amendamentul 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă, 61 a fost retras. Trecem la amendamentul 62. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la votarea amendamentului 63. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. număr egal de voturi pentru și împotrivă. Trecem acum la votarea compromisului 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Putem trece la amendamentul 67. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum votăm amendamentul 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 69. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la votarea compromisului 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 75. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 76. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum votăm două amendamente identice, 78 și 79. Le votăm împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum un amendament. Nu. Trecem la amendamentul 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 82. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la votarea amendamentului 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 84. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm amendamentul 85. Să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și trecem acum la amendamentul 87. Nu, 86. S-a deschis votul amendamentului 86. S-a închis votul. Se respinge. Acum votăm amendamentul 87. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la votarea amendamentului 89. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votăm amendamentul 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum votăm amendamentul 93. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum avem un amendament oral. Obiecții? Nu aveți? Atunci putem vota acest amendament oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și acum votăm amendamentul 94. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum avem amendamentul 95 și vot pe părți. Prima parte de la Whereas the Judicial Independence și până la Interest. Votăm această primă parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm a doua parte de la Whereas Life până la Discretion. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Allora adesso poniamo in votazione. Acum votăm textul astfel modificat, deci votăm uh, textul astfel modificat, s-a deschis votul. A votat toată lumea? Cred că da. S-a închis votul. se adoptă cu 29 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 8 abțineri. Numai puțin. Dau mai întâi cuvântul domnului raportor Iacolino Diamo la parola. Dichiarazione di voto, ok. Și apoi declarații de vot. Deci, mai întâi, vicepreședinte Tavarăș, doresc să fac o declarație de vot, vă rog. Onorevole Iacolino, una declarație de vot. Caso nu fac declarație în cont vicepreședinte, mas em nome... Vă mulțumesc foarte mult, nu fac o declarație ca... Voi face o declarație ca vicepreședinte a grupurilor și ca raportor din umbră aș dori să felicit pe toată lumea și în special pe domnul Iacolino ca raportor. Însă, grupul nostru nu poate da un vot pozitiv pe acest raport, în special datorită unui amendament pe care l-a depus domnul Kirkhope în legătură cu registrul numelor de pasageri. Am spus deja că dacă se adoptă acest amendament, acest, acest lucru va contraveni recomandărilor noastre. Deci la 52.3, conform articolului 52.3 uh, din regulamentul de funcționare al Parlamentului, verzii uh, au uh, o opinie minoritară care va fi anexată uh, raportului ca un memorandum, de explic, un memorandum explicativ. Așadar, noi ne vom abține la votul final. Mulțumim, domnule vicepreședinte Tavares. Acum voi da cuvântul domnului raportor și după aceea vicepreședinților și coordonatorilor. Am votat astăzi raportul final și deci ne apropiem de sfârșitul activității Comisiei noastre speciale și adoptarea rezoluției um, privind acest raport final de la CRIM în plenară este prevăzută pentru a doua sesiune din octombrie. Mă bucur uh, să vă spun că președinția Parlamentului European a autorizat realizarea unui compendium cu principalele documente produse în uh, timpul mandatului Comisiei noastre CRIM și a unui CD cu documente suplimentare. Aceste documente vor fi imprimate doar în engleză, dar pe CD se vor regăsi uh, legături, uh, linkuri spre celelalte versiuni lingvistice. Bineînțeles, acest compendium va fi trimis tuturor colegilor și va fi disponibil pentru alte părți interesante. Uh, iar elemente și cifre, chei, cifre cheie din um, activitatea comisiei noastre a fost pregătite, deci un, o mică broșură care este disponibilă astăzi în sală. Acum dau cuvântul mai întâi domnului raportor și apoi vicepreședinților, coordonatorilor și raportorilor din umbră, dacă doresc. Domnule Iacolino, vă rog și încă o dată felicitări. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest rezultat excelent pentru a lupta împotriva rețelelor de tip uh, mafiot și împotriva rețelelor criminale în general. Um, astăzi, Parlamentul uh, European arată că a decis cu o mare majoritate, cu abținerile care au fost de altfel argumentate, să uh, definească um, o soluție europeană la o provocare europeană, crima organizată, corupția, rețelele de tip mafiot și spălarea de bani. Eu mă bucur de ceea ce am putut să facem alături de raportorii din umbră, de coordonator, de doamna președinte, de secretariat și de toți colegii din Comisia CRIM care au dorit, prin prezența lor, constantă să arate ce înseamnă uh, această evoluție epocală, pentru că uh, problema rețelelor de tip mafiot este, uh, sunt probleme globale și măsurile prevăzute de noi, acțiunile, recomandările noastre merg în direcția dorut, dorită. Am dorit să definim o listă de priorități concrete prin care vom măsura și vom monitoriza constant atât uh, Comisia Libe din uh, următorul mandat al Parlamentului și în alte foruri acțiunile concrete pe care Comisia și statele membre o trebui să le promoveze. Am uh, văzut, de exemplu, în, în statele membre um, măsurile de luat pentru abolirea secretului bancar sau uh, um, suprimarea uh, pas cu pas a paradisurilor fiscale. Mulțumesc lui Veronic Mathieu care mi-a fost alături și tuturor celorlalți colegi și uh, consilierilor, inclusiv din celelalte grupuri, care au dat dovadă de responsabilitate, solidaritate și acum putem spune că stafful uh, a lucrat foarte bine am um, reușit să facă față tuturor solicitărilor și am ajuns la un rezultat uh, în interesul celor peste 500 de milioane de cetățeni europeni, care astăzi au oportunitate în plus um, pentru a se defini, defini ca cetățeni europeni. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Mathieu. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, îl felicit pe Salvatore Iacolino, care a lucrat excelent și uh, dacă ne uităm la votul pe care l-am votat, nu vedem decât un vot împotrivă și mai sunt doar abținerile motivate de lui Tavares. A fost un succes Uh, adevărat și îi mulțumesc pentru toată munca depusă pentru a uh, munca depusă pentru raportul intermediar. La raportul final au fost depuse extrem de multe amendamente, a fost uh, vorba de o muncă decisiv și uh, mulțumesc și colegilor care au colaborat cu noi. Vreau să mulțumesc și secretariatului și asistenților care au lucrat și ei foarte bine și foarte mult. A fost o experiență pentru mine o primă experiență de comisie specială, o experiență foarte interesantă. Am lucrat foarte sistemat, foarte mult pe această temă și sper că raportul votat în plenară va fi începutul a noi acțiuni și nu un final. Vom, vom vota raportul în a doua plenară din octombrie și sper că acest raport va duce la o conștientizare a instituțiilor europene. Știu că Comisia Europeană este, uh, a luat notă de uh, ceea ce înseamnă criminalitatea organizată, de ceea ce înseamnă mafia. de acțiunile lor în statele terțe și chiar în interiorul instituțiilor europene. Deci sper, Salvatore, că raportul tău și care a reieșit din comisia noastră să le folosească colegilor din următorul mandat este o muncă pe care am făcut-o noi toți și sper că a, va servi la acțiuni concrete pentru a lupta împotriva mafiilor și a acestui flagel al criminalității organizate. Mulțumim, doamna Mathieu. Doamna Fajon. Seveda najprej želela zahvaliti poročevalcu Salvatore. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și eu aș dori să îi mulțumesc domnului raportor Salvatore pentru toată munca sa la acest raport și pentru compromisurile la care am ajuns. Mulțumesc și raportorilor din umbră și coordonatorilor. Am trecut peste o serie de probleme și am reușit să conlucrăm foarte bine. După cum a spus și Veronic, uh, sper și eu că este vorba de începutul unei noi modalități de a lucra aici la Parlamentul European. Următorul mandat uh, următoarea generație de parlamentari va continua fără îndoială să uh, lucreze în același mod. Îi mulțumesc și doamnei Rita Borsellino, care a și-a adus contribuția la acest raport. Mă bucur foarte mult că în timpul mandatului comisiei noastre am reușit să uh, avem o, o realizare și anume am obținut un mandat din partea Comisiei Europene pentru a înființa un oficiu al procurorului european. Acum bineînțeles, trebuie să solicităm tuturor guvernelor europene să adopte măsuri specifice. Raportul nostru nu este obligatoriu, sunt doar măsuri, recomandări către capitale, așadar sper că vocea noastră va fi uh, auzită. Acum, domnul vicepreședinte Rui Tavares. Mulțumesc, vroiam doar să îl felicit pe Salvatore pentru munca sa aici, alături de noi și cred că a fost o experiență foarte interesantă de cooperare. În special în ceea ce privește spălarea de bani. Unde noi verzi avem o anumită experiență. Sper că la votul, până la votul în plenară vom reuși să ajungem la un consens care să ne permită să votăm pentru raportul dumneavoastră, care este foarte semnificativ. Are cuvântul acum domnul Teodorus Schilakakis. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc în primul rând lui Salvatore și celorlalți colegi care au lucrat foarte mult pe acest raport. aș spune doar un lucru acum, la sfârșitul mandatului nostru. Și anume că Europa, pentru a funcționa bine și pentru a avea o uniune economică și monetară, ave, avem nevoie de o uh, strategie anticorupție. Nu putem avea o Uh, piață funcțională, nu putem avea instituții funcționale decât dacă avem și eforturi puternice împotriva corupției care să acopere întreaga Uniunii. Pentru că există anumite uh, zone de corupție extremă, um, uneori neașteptate, și dacă nu acționăm, Uniunea niciodată nu va putea să își atingă potențialul de plin. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Uh, domnule Schiacacchi, să recuvântul domnul Borghețiu. Mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mă alătur cu multă convingere la elogiile aduse colegului nostru raportor, domnul Iacolino, și mulțumesc tuturor celor care au contribuit la raport. Aș sublinia două aspecte în atenția Comisiei, pentru că, bineînțeles, rămânem aliații Comisiei mai întâi Domnul Costa ne-a atras semnul de alarmă în legătură cu faptul că traficul financiar major în comerțul internațional de droguri trece prin sistemul bancar. Acesta este un aspect care, după părerea mea, nu trebuie să-l uităm nici noi aici. Și, în a doua observație, vă amintesc că această comisie, prin raportul său, a făcut și trebuie să continue să lupte împotriva paradisurilor fiscale care continuă să existe chiar în statele membre din Uniunea Europeană. Nu le spun aici pe nume pentru că le cunoaștem cu toții. Ehm, deci noi încercăm prin munca noastră politică și tehnică să luptăm împotriva acestei probleme grave, dar Comisia Europeană nu face nimic. Mulțumesc, domnule Borghețiu. Are cuvântul acum domnul Newton Dan. Uh, thank you very much, Madam President. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În Senatul American se spune că s-a spus deja tot ce trebuia să se spună, însă nu toată lumea a spus acest lucru. Nu am să reiau cele spuse deja, dar uh, dați-mi voie să vă spun că a fost uh, o plăcere să colaborez cu colegii, nu au mai rămas mulți, au rămas, a rămas doar nucleul dur. Uh, a fost într-adevăr o plăcere să colaborez cu aceștia și dați-mi voi să vă spun, uh, doamnă președinte, că ați uh, organizat votul foarte bine, l-ați condus foarte bine, nu a existat întreruperi și am terminat într-o oră și puțin. E o mare realizare, vă suntem recunoscători că votul nu a durat atât de mult pe când ne temeam. E doar în sfârșitul începutului, dacă doriți. Trebuie, bineînțeles, să obținem un uh, bun rezultat în plenară, trebuie să ne asigurăm că comisia va face ce trebuie, trebuie să informăm publicul și uh, sperăm ca comisia să fie de acord cu propunerile noastre. Mai mult de făcut, dar e un bun început. Bill, Mulțumesc, Bill, pentru cuvintele tale. Acum are cuvântul domnul vicepreședinte de Ian. Vă mulțumesc, doamna președinte și dați-mi să vă felicit și pe dumneavoastră pentru rezultatul final. Dar doream să mulțumesc deoseb și lui Salvatore Iacolino. Cred că dânsul um, a făcut eforturi considerabile pentru a veni în întâmpinarea noastră și pentru a ajunge la un compromis, deosebit în etapa finală, Însă grupul meu nu a fost convins de argumentele înaintate de Comisia Europeană pentru un uh, procuror european. Dar e o altă discuție pe care o vom purta altcândva. Voi pregăti o declarație pentru plenară, îndeosebi având în vedere faptul că acum uh, sunt incluse obiectivele cheie în raport, Cred că acest raport poate face ceva și suntem cu toții de acord că lupta împotriva crimei organizate, spălării de bani um, și așa mai departe joacă un rol foarte important. Mulțumesc, domnule de Young. Acum, înainte de concluziile mele, aș dori să mulțumesc secretariatului, personalului și spun acest lucru cu sinceritate pentru că a fost prima mea experiență ca președinte, dar nu puteam să am un secretariat mai bun. Îi dau cuvântul lui Filip pentru că dorește să intervină. Merci, Madame la Présidente. Je ne veux pas être euh, trop long. Je voudrais simplement... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să insist foarte mult. Aș dori să spun că am avut onoarea de a conduce o echipă mică de 9 persoane pentru a uh, servi această comisie specială și mm, în numele tuturor pot spune că a fost o experiență foarte interesantă și specială și în loc de a face un discurs Aș dori doar să rostesc numele celor nouă colaboratori. Patru domnișoare. Sophie Planchon, euh, Clelia Imperiali et Caroline O'Sullivan. Et puis... Euh, Și după aceea domnii. Euh, Andrea Scrimali, Jens Schröder, Yari Erholm et Einars Pungstins, dont je crois au nom de... Și cred că pot spune în numele tuturor că a fost o plăcere și o uh, experiență foarte plăcută să vă lucrăm pentru dumneavoastră. Mulțumesc, Filip. Iată, este ultima ședință a acestei comisii speciale. Ne duc aminte încă scepticismul cu care uh, a fost primit constituirea acestei comisii speciale. Mi-aduc aminte și de primele ședințe la care mulți dintre dumneavoastră, dragi colegi, eh, priveau această temă cu dubii, cu neîncredere dacă făceam eh, ce era bine de făcut. Se întrebau dacă problema criminalității organizate eh, nu sunt probleme cu caracteristici teritoriale, sociale, dar eu pot să vă spun că aceste 18 luni pentru mine nu au fost uh, lungi deloc. Timpul a trecut foarte repede și a fost o plăcere pentru mine să observ că aceleași colegi care la început au fost sceptici, că au luptat la live pentru a sprijini ceea ce am ascultat aici și am digerat uh, în urma prezentărilor experților. Iată care este victoria cea mai mare a acestei comisii și colegii de multe ori au trebuit să afirme necesitatea și legitimitatea acestei comisii speciale. Eu consider că în anumite sectoare această comisie a făcut multe pentru că um, a fost capabilă să o facă, să abordeze toate aceste teme care în celelalte comisii, mai ales la LIBE, din motive de timp și din alte motive, nu au putut fi abordate. Aici am sprijinit, am încercat să înțelegem care este poziția justă și să înțelegem în ce măsură putem să ne aducem o contribuție importantă, nu doar adresată Comisiei și Consiliului și Parlamentului în general. Noi trebuie să dăm răspunsuri uh, celor aceste de milioane de locuitori din cele 27, apoi 28 de state membre. Ultima misiune în afara Uniunii a fost la Washington la sfârșitul aprilie, începutul lui mai și acolo am observat interesul cu care autoritățile judiciare um, și de anchetă americane uh, Uh, abordau uh, munca noastră cu curiozitate și cu mult consens. De mai multe ori, viceministrul uh, Justiției um, ne-a spus că așteaptă cu nerăbdare rezultatul lucrărilor noastre, adică ziua de astăzi. Și um, la fel ni s-a spus și la Departamentul de Stat. Iată, sunt satisfacții um, pe care membrii Comisiei noastre le-au avut și au putut să le simtă cu adevărat. Acesta nu, e, nu va fi un text care va rămâne într-un sertar. Cei dintre noi care vom fi din nou în Parlament aici în următorul mandat, vor putea să promoveze ceea ce s-a spus aici, la această comisie, va, pu vom putea lupta cu cei care încă, din punct de vedere cultural, nu au înțeles că criminalitatea organizată, coru corupția și spălarea de bani, disurile fiscale, cum spunea domnul Borghețio, sunt priorități pentru securitate, libertate și pentru a asigura securitatea, libertatea și democrația cetățenilor noștri. Mulțumesc domnului Iacolino, mulțumesc raportorilor din umbră, colegilor, grupurilor politice, consilierilor, secretariatului, le mulțumesc tuturor pentru că am lucrat în echipă. Nu pot să spun dacă interesul grupului a avut de câștigat, dar observ cu plăcere că nimeni nu a adus aici, în această aulă, nu a promovat interesele unei, unui stat membru. Iată, de aceea cred eu că această comisie a funcționat bine și sper că statele membre pot învăța din metoda folosită aici, în această comisie, să învețe din această metodă capacitatea de a uh, negocia, de a ajunge la compromisuri doar în interesul colectiv al cetățenilor europeni. Astăzi putem spune că după 25 octombrie 2011, când s-a votat primul raport privind criminalitatea organizată, astăzi uh, am înregistrat un nou succes epocal pentru că cu o enormă majoritate s-a votat acest uh, nou text și va fi din nou un moment epocal la Strasburg când vom vota textul unic definitiv în plenară. Vă mulțumesc tuturor. A fost o plăcere pentru mine să colaborez cu dumneavoastră, să dezbat cu dumneavoastră. Am învățat multe nu doar în legătură cu criminalitatea organizată, pentru că am ascultat atât de mulți experți, Mulțumesc Europolului, organismelor care au venit aici să discute cu noi, să ne spună de ce au nevoie, Eurojust și alte structuri, repet, care sunt uh, în linia întâi în fiecare zi în lupta împotriva criminalității organizate. Eu am învățat încă o dată cât de important um, este sprijinul nostru al tuturor și cât de importantă este negocierea pentru a ajunge la un compromis final. Acest lucru a fost posibil grație dumneavoastră. Fiecare dintre dumneavoastră este o onoare pentru mine să fi lucrat împreună cu dumneavoastră. Rezultatul final acum uh, va trece prin mâinile colegilor noștri care vor vota la a doua plenară din octombrie și ne vor spune atunci dacă am făcut treabă bună sau nu. Eu sunt sigură uh, că uh, rezultatul va fi unul favorabil nouă. Ne revedem, deci, la votul în plenară. Vă mulțumesc! Adesso, se non ci sono Acum, dacă nu mai are nimeni nimic de spus, vă invit la cocktailul care are loc aici la ieșirea din sală, cocktailul de sfârșit al lucrărilor Comisiei Crimă. Grazie, Grazie lui.